se află la baza acestor resentimente pe care, din păcate, le-am mai putut constata în Europa și de care chiar nu avem nevoie. Vă mai sunt recunoscători și pentru inițiativa în domeniul uh, Africii. Domnule cancelar, vă amintiți de asemenea la Viena? Am avut, cum se zice în germană, spune președintele cu ironie, un high-level grup, un grup la nivel înalt pentru ca să avansăm în domeniul colaborării cu Africa. Președinția austriacă a înțeles și a subliniat-o în nenumărate rânduri că fără o garantare a unor, unui viitor mai bun pentru continentul african nu poate să existe o modelare a viitorului european. Și faptul că aceste cuvinte hotărâte au venit din partea președinției dumneavoastră a fost de mare prețuire. În, to- pe total, pot spune că a fost o președinție de succes. Aș dori să mulțumesc cancelarului, uh, guvernului, uh, tuturor uh, celor din cabinetul acestui guvern, dar și ambasadorului pentru toate aceste succese pentru care um, vă suntem cu toții recunoscători și despre care nu credeam că veți reuși să le gestionați atât de bine. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc în numele grupurilor politice. Acum următorii vorbitori, dar vă rog să respectați timpul de vorbire pentru că avem ceremonia euro după aceea. Acum are cuvântul domnul Weber, președintele PPE, vă rog. Președinte Juncker. Domnule președinte Tajani, domnule președinte Juncker, domnule cancelar Kurz, dragi reprezentanți ai ambasadelor, dragi colegi. Acum, la finalul președinției austriece și noi, din partea PPE, vrem să vă mulțumim pentru că s-au realizat mult mai multe decât ne-am fi așteptat cu toții în acest semestru pentru viitorul Europei. Sincer să fiu, din punct de vedere politic, e păcat că aceste dezbateri publice despre Europa se poartă întotdeauna doar despre temele de criză, despre ceea ce oamenii uh, Um, percep ca o problemă pentru acest continent și că problemele, chestiunile pe care le soluționăm, uh, cele care uh, consolidează Europa de fapt, abia sunt percepute. Este păcat și noi ca politicieni trebuie să trăim cu această realitate. Bilanțul politic, la nivel tematic, a fost deja enumerat. Din partea PPE aș dori să subliniez încă o dată domeniile tematice securitate cu fondul în domeniul securității, eh, securității cibernetice, interoperabilitatea în schimbul de date a fost întărită la nivel ECRIS, una din teme S-au făcut progrese astfel încât uh, evaluarea investițiilor să aibă loc. Am, s-a realizat acordul UE-Japonia în cursul președinției dumneavoastră și, într-adevăr, și în ceea ce privește taxele pentru transferurile bancare în Europa au uh, fost scăzute ca un fel de roaming și nu în ultimul rând în ceea ce privește scăderea emisiilor și plasticul uh, am venit cu rezultate concrete și și mai important, pe lângă aceste conținuturi, până la urmă este uh, stimularea dezbaterilor politice. Sigur, o președinție trebuie să gestioneze lucrurile, trebuie să ofere și orientări. Sunt chestiuni importante pentru noi, ca de pildă la prima, uh, primul Consiliu Informal de la Salzburg, discutarea granițelor externe, prioritizarea acestei teme în dezbaterea pe migrație este centrală pentru PP. Este condiția sine qua non uh, să știm cine se află pe teritoriul nostru. Discuțiile în ceea ce privește echitatea și impozitul digital pentru a-i obliga și pe giganții internetului să participe. Eforturile care au fost făcute în acest sens sunt uh, semnificative și lăudabile. Această dezbatere a făcut bine Europei. Pentru că dacă în Europa suntem pe un continent unde um, cu seriozitate trebuie să discutăm și despre violențele la adresa evreilor, cu siguranță această temă trebuie prioritizată și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați pus uh, pe ordinea de zi acest lucru. Ce ne-au uh, mărturisit uh, evrei cu ocazia întâlnirii de la Viena a tras un semnal de uh, alarmă. Doamnelor și domnilor, s-au realizat multe și vă felicit. Austria, ca țară puternică, s-a prezentat cu un guvern puternic și așa cum am văzut eu și cetățenii v-au susținut, au fost mândri ca timp de o jumătate de an să fie la vârful Europei. A fost o președinție de succes și ceea ce rămâne sunt activitatea constructivă, capacitatea de lider, și dorința de consens care au dus la un mai bine pentru Europa. Mulțumesc că uh, președinției austriece, mulțumesc domnule cancelar Sebastian Kurz. Următorul orator este domnul Rodriguez din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, domnule cancelar. Președinția austriacă a început cu un moto important, o Europa care protejează. E adevărat că avem nevoie de o Europa care să ne protejeze, dar considerăm uh, că președinția austriacă a realizat, de fapt, o altă Europa, o Europa a um, fricii, a revenirii în tranșee și a unui anumit tip de egoism Însă trebuie să rectificăm acest lucru, pentru că avem nevoie de o Europa puternică, cu ambiții puternice, atât de ambicioasă, încât să poată asigura solidaritatea necesară. Tot au început cu drama refugiaților. Am fi putut uh, să um, facem operațiuni de salvare rapide și să le oferim azil. Însă am um, comis păcate dramatice în Mediterană și deplorăm acest lucru. Europa trebuie să aibă o, o politică completă de migrație pentru a gestiona migrația în mod ordonat, pentru că avem nevoie de migrație. În schimb, blocăm um, punctele esențiale ale acestei politici de migrație. Și avem apoi episodul um, acordului referitor la migrație care a fost uh, susținut de majoritatea țărilor din lume și am văzut că la Marrakesh unele dintre statele membre ale Uniunii Europene nu l-au susținut și în uh, fruntea acestora a fost um, Austria. Nu înțelegem uh, absolut deloc această atitudine. Această lipsă de ambiție în domeniul solidarității um, ea afectat pe cetățeni. Să luăm pilonul social european, cea mai mare inițiativă a noastră. Președinția austriacă ar fi putut să aibă rezultate mai rapide în legătură cu întregul pachet de regulamente necesare pentru implementarea pilonului social și nu am înțeles de ce a fost posibil ca președinția austriacă să poată amâna o reuniune a Consiliului de Ministri. De ministri. Suntem presați de timp, domnule uh, cancelar. Trebuie să transformăm acest uh, pilon într-o realitate. Da, ne gândim la bugetul pe următorii ani. E adevărat, este necesar să facem față noilor provocări cu care se confruntă Europa și trebuie să fim angajați în favoarea coeziunii. Am fost uh, însă dezamăgiți că la ultimul Consiliu European s-a decis ca acordul final să uh, fie încheiat în toamnă. Este prea târziu, multe regiuni vor avea de suferit. Avem condițiile necesare pentru a ajunge la un acord esențial de bază înainte de acel moment și nu înțelegem de ce președinția austriacă nu a reușit um, să pregătească un calendar mai ambițios pentru a finaliza aceste negocieri. Apoi am avut o altă oportunitate um, legată de reforma zonei euro. Un eveniment mult așteptat, soluțiile sunt pe masă. Putem fi aproape de un acord uh, pentru a finaliza Uniunea Bancară și pentru a crea un buget pentru zona euro, un lucru pe care îl are fiecare zonă monetară din lume. Există un buget. Încă o dată, președinția austriacă a fost ezitantă, iar aceasta este un element esențial dacă dorim o resetare a coeziunii în interiorul zonei euro și dacă vrem să depășim divergențele pe care le-am avut uh, în uh, acest domeniu important al reconstrucției europene. Și apoi, corectitudinea fiscală. E adevărat, avem nevoie de o nouă taxă digitală și trebuie să uh, o impunem mai rapid. Trebuie să vă spun, domnule cancelar, că din uh, punctul uh, nostru de vedere, președinția austriacă a pierdut câteva oportunități cheie pentru a realiza Europa mai puternică de care avem nevoie în acest uh, moment. Pentru că, da, ne confruntăm cu uh, un uh, shift de paradigmă, se, um, uh, suntem invitați să ne regrupăm și să devenim mai egoiști vedem că se controlează mișcări de extremă dreaptă. Fie facem alianțe cu aceștia sau și le facem concesii, fie venim cu o alternativă care să stea în picioare și avem o Europa ambițioasă care poate fi solidară. Aceasta este calea pentru noi, socialdemocrații, și credem cu tărie că trebuie să trecem la o fază nouă uh, în care Europa este condusă cu acest nou tip de conducere. Vă mulțumesc! Următoarea intervenție în numele ECR, domnul Zahradil. You, Mr. President, Mr. Other President, Mr. Chancellor. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte Juncker. În general, președinția austriacă a fost bine organizată și eficientă, aceasta pentru că Austria este o țară care funcționează bine. Ați acoperit o serie de dosare și ați acoperit deja uh, raportarea despre ele. Aș dori să mai menționez doar câteva acum. Voi începe cu migrația și cu securitatea. Trebuie să vă spun că a fost foarte bine și uh, ca un vânt proaspăt să vedem uh, ceva nou din partea președinției decât până acum. Dumneavoastră ați indicat foarte clar uh, de ceea ce alți politicieni nu vreau să spună, și anume că Europa nu este nici gata și nici nu dorește să primească la nesfârșit valuri de migranți, nici din punct de vedere al siguranței și nici al coerenței interne ale societății, a societății noastre nu ar fi un lucru bun. Însă am văzut îmbunătățiri la codul de frontieră Schengen sau sistemul de intrări-ieșiri care vor trebui să gestioneze migrația și să ne ajute să o gestionăm pe cea ilegală. Să știți că acest mesaj a fost ascultat și apreciat în mod deosebit, mai ales în Europa Centrală și de Est. Și din nou s-a văzut cât de important este să găsim un consens între statele membre în loc să găsim soluții arbitrare cum ar fi schemele de relocare nefericite pe care le tot uh, împinge Comisia Europeană și care a dus la cea mai mare confruntare între state membre noi și vechi și între statele uh, Europei de vest și de est. Și în fine a fost uh, eliminată de pe masa negocierilor. Una din garanțiile pe care ni le-ați dat pentru prosperitate și economie a fost digitalizarea și inovarea. Dumneavoastră aveți dreptate să mizați pe aceste dosare, pentru că uh, aveți o cultură a startup-urilor, însă, deși avem această cultură și noi, Uniunea Europeană, actorii importanți vin din afara Europei și trebuie să facem mai multe pentru startup-uri, pentru întreprinderi, IMM-uri, să eliminăm barierele. Și vreau să vă felicit și pentru ratificarea rapidă a acordului de liber schimb cu Japonia în timpul președinției dumneavoastră, care a creat zona de liber schimb cea mai mare, care acoperă 30% din PIB-ul mondial. Sper ca și astfel de, ca astfel de tratate să poată să fie un model pentru altele, cum ar fi Singapore și Vietnam. În negocierile pentru CFM, dumneavoastră ați realizat uh, multe, nu s-a terminat acest dosar și e bine așa, pentru că acest Parlament, această comisie își încheie mandatul și n-ar trebui să decidă, de fapt, despre bugetele statelor membre și ale comisiei următoare. În legătură cu relațiile externe, știu că ați avut multe sarcini pe umăr, nu vreau să mai intru în detalii, dar vreau să închei spunând că președinția austria, austriacă a fost neideologică, pragmatică, nu a sloganelor mari, ci cea a rezultatelor concrete. Sunt vești bune, a fost bine să vedem din nou bun simțul care să vă ghideze toate acțiunile, pentru că de aceasta este de ceea ce avem nevoie, cel puțin grupul meu din acest Parlament. Vă mulțumesc! La parola Mulțumesc, are cuvântul domnul Telici ca în numele ALDE. Chancellor, I'm not sure whether you could bear even more congratulations because we heard a lot today. So... Um, domnule um, cancelar, uh, vă voi spune doar că ave, ați avut o președinție eficientă, că v-ați realizat intențiile, dar uh, eu prefer să privesc perioadele de șase luni nu ca președinții, ci ca în termen de rezultate ale Uniunii Europene. Ce progrese am făcut noi. Și cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Suntem încă o Uniune de 28 de state membre poate mâine 27, în care președinția are un rol important de jucat, poate că nu va, poate face miracole, dar poate schimba lucrurile. Bilanțul cred că este destul de favorabil. Dar când vorbiți despre numărul de trialoguri, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Acest lucru indică un semn de eficiență a președinției austriece. Dar haideți să vedem ce s-a făcut în termen de legislație. Într-adevăr, ați creat legislația care vă va realiza prioritățile sau prioritățile viitoare? Uh, vă dau un exemplu. Împreună cu Angelica Nibler, ca raportoare, am, ne-am ocupat de subiectul securității cibernetice. În ciuda um, anumitor confruntări pe care le-am avut cu ambasadorul dumneavoastră, dar și acestea fac, fac parte în trialog, uh, Uh, am uh, făcut ceva, însă se vede clar că statele membre nu s-au răzgândit deloc. Siguranța cibernetică încă uh, este privită în termeni binari, noi și ceilalți. Și aceasta este în continuare cea mai slabă verigă în Uniunea Europeană. Contează cifrele și ați fost eficienți, dar contează și ce fel de legislație punem în aplicare, cât de pregătite sunt statele membre și cum reușim să um, ajungem la compromisuri cu adevărat amicioase. În privința competitivității, în privința digitalului, cred că s-au făcut progrese semnificative, însă în același timp, dacă m-aș pricepe, dar nu mă pricep, aș inventa o aplicație și mă întreb, aș vinde-o în Uniunea Europeană sau mă aș duce în Silicon Valley? Și răspunsul este clar, mă aș duce în Silicon Valley. Mai sunt multe de făcut în privința ecosistemului european, prin urmare. Aș vrea să mă concentrez pe două, trei chestiuni în care cred că am fi putut să ne descurcăm mai bine și cred că uh, istoria o va demonstra în primul rând, securitatea internă. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră, cred că ați avut o abordare echilibrată și totuși există un blocaj în Consiliu pe mai multe propuneri care sunt uh, nerezolvate și azi nu ne confruntăm cu o criză, dar cu o problemă, ci în momentul în care se va declanșa o criză vom avea semnific- uh, dificultăți semnificative. Doi, în privința bugetului s-au făcut progrese enorme, ați uh, bifat toate căsuțele, dar cât de bine ați făcut-o? Nu sunt uh, de acord că următorul, următoarea legislatură trebuie să se ocupe de acest lucru. Um, cred că colegul meu care a spus acest lucru va trebui să explice fermierilor sau celor care sunt uh, implicați în politica de coeziune de ce rămânem în urmă și cum le sunt afectate afacerile. Dar uh, Iată, o critică adresată Austriei. Cred că bugetul nu este realist. Eu cred că trebuie să ne confruntăm cu faptul că avem provocări noi. Nu putem uh, să revizuim politice fără să Uh, garantăm creșterea bugetară. Cred că ați făcut uh, o treabă bună, dar Uniunea Europeană uh, ca întreg nu își face treaba și nu este la înălțime în anumite subiecte. Mulțumesc! La parola, președinte. Acum are cuvântul președinta grupului Verzilor, doamna Scacheler. Mulțumesc Domnule Curț, îmi pare foarte rău, dar nu pot să fiu de acord cu mulți dintre antevorbitorii mei, pentru că mă întreb ce a rămas de fapt din această președinție austriacă. Foarte multe propuneri legislative nu au fost, um, nu au făcut progrese, au, au rămas blocate în Consiliu, însă ceea ce va rămâne de fapt din aceste șase luni la noi este curtarea jenantă a președintelui rus Putin cu uh, piruete și reverențe. Pe de altă parte, tumbele politice pe care le-a făcut uh, guvernul austriac pentru a-și atinge soluția în uh, cadrul pactului migrației. Mi se pare absolut jenant ce s-a întâmplat. De fapt, uh, timp de luni de zile dumneavoastră ați negociat acest pact global și, în fine, avem multe state care doresc să adere la subiectul acesta. Deci ați lucrat enorm la acest dosar și după aceea după ce ați lucrat, ați spus că e un lucru prost și că nu trebuie să-l continuăm. În loc să găsiți o soluție, dumneavoastră ați polemizat și ați polarizat. Și dumneavoastră v-ați pus în colțul uh, extremei drepte, așa cum au făcut-o și Trump și Orban. Și domnule Curț, de fapt, prin acest lucru ne-ați uh, făcut rău tuturor, întregii Uniuni Europene. Și nu ajunge aceasta, pentru că dumneavoastră ați continuat uh, și ne-ați arătat că guvernul dumneavoastră uh, nu prea dă mare, pune mare preț pe legislația europeană, pentru că altfel nu se explică de ce în mijlocul președinției dumneavoastră ați decis să discriminați împotriva unor cetățeni uh, din Uniunea Europeană și să le reduceți alocațiile de familie, când dumneavoastră știați de fapt că făcând acest lucru încălcați legislația europeană. Iar pot să vă spun că în acest capitol multe guverne aștepte, așteaptă să se termine repede și s-a terminat această președinție. Pe partea de credite a președinției dumneavoastră nu putem să spunem prea multe. Nici la lupta împotriva evaziunii și um, dumpingului fiscal, nici la limita superioară pentru uh, emisiile de dioxid de carbon pentru industria auto nu ați fost prea de ajutor. Ați fost mai degrabă cel care a venit să depaneze industria auto iar la sistemul um, european de azil nu prea s-a întâmplat mult. Frontexul a fost um, într-adevăr uh, blocat la 10.000 uh, de polițiști suplimentari și uh, în schimb dosarul a fost amânat. Și totuși aceasta era o prioritate a dumneavoastră. Aș dori totuși să mulțumesc pentru și să vă felicit pentru felul în care au lucrat toți angajații dumneavoastră la conferința de climatică de la Katowice, dumneavoastră ați uh, câștigat premiul jenant al fosilei zilei. Ce să vă spun? Felicitări! Când mă uit însă la societatea austriacă, la societatea civilă am mult mai multe speranțe. Sunt mulți oameni care le pasă de politică, care ies pe stradă, protestează împotriva rasismului, a dumpingului social și sper ca uh, oamenii aceștia să reușească să își spună cuvântul și la alegerile europene, pentru că Europa are nevoie de o Austrie deschisă către lume și uh, de o um, Austrie care să poată să fie constructivă în Europa. Mulțumesc! Federale. Mulțumesc. În numele GUE NGL are cuvântul domnul Papa Dimulis. Chirie Curț, lipame ala Stimate domnule Curț, îmi pare rău, dar uh, trebuie să vă dezamăgesc. Nu sunt de acord cu uh, această atmosferă de felicitări care planează în această sală. Cred că este o rușine pentru Uniunea Europeană faptul că Austria, că președinția Consiliului nu a semnat pactul uh, migrației de la Marrakech, care a fost semnat de 150 de state și care era un uh, acord moderat la elaborarea căruia ați contribuit și dumneavoastră. Aș vrea să-mi răspundeți. De ce ați făcut de rușine Uniunea Europeană în acest fel, refuzând semnarea acelui text? Nu sunt uh, singurul care consideră uh, că este așa. În numele stângii europene um, au fost și alte voci care v-au spus același lucru și chiar și domnul Juncker Um, abordat subiectul, chiar dacă a fost mai politicos, pentru că face parte din grupul dumneavoastră politic. Nu ați făcut nimic în privința pilonului social european, nu ați făcut nimic pentru reforma pachetului de la Dublin, uh, care fusese convenit în urmă cu mult timp de Parlament și Comisie. Continuați să blocați lucrările în legătură cu sistemul de asigurare a depozitelor la nivel european. Iarăși, uh, nu faceți decât uh, să blocați lucrurile, să puneți bețe în roate. La fel se întâmplă și cu uh, impozitarea, impozitele aplicate giganților interneților. Nu faceți nimic în privința cadrului financiar multianual. Ar fi, ați avut sarcina de a um, ne aduce în punctul de a putea avea un acord uh, însă, înainte de alegeri, însă nu ați putut lua o decizie și asta înseamnă că economia uh, se înrăutățește. Faptul că guvernul dumneavoastră, în colaborare cu uh, partidul de extremă dreaptă înființat de anumiți nostalgici care plâng după naziști, este uh, ceva ce vă limitează libertatea de acțiune și cred că s-a stabilit un precedent neliniștitor. așa cum se întâmplă, din păcate, și în alte părți în Europa. Vreau să spun și un lucru pozitiv. Cred că este bine că dumneavoastră și Consiliul uh, în unanimitate și, Consiliu, și Comisia în unanimitate și toate partidele din uh, Parlamentul European sunt uh, pentru um, acordul acordul privitor la Macedonia este una dintre puținele uh, vești bune din ultima vreme. Din păcate, sunt prea puține astfel de vești. Aș vrea de asemenea să vă asigur că guvernul Tsipras, guvernul Elen, este hotărât să um, treacă prin Parlament la Atena această mm, uh, lege, în ciuda demagogiei din partea PASOCului și Partidului Noua Democrație, um, care se opun uh, grupurilor PP și S și D din Parlamentul European și care nu sunt de acord cu acest acord. Mulțumesc. Per il gruppo Europa de la... În numele grupului uh, FTD, domnul Moiten. Domnule Bundescanțler Kurz, uh, domnule președinte al Comisiei, în primul rând ar trebui să notăm două aspecte pozitive. Și anume, pământul se învârte în continuare. În al doilea rând, războaiele nu au uh, crescut ca număr și în al treilea rând, ca de obicei, uh, se birocratizează în Uniunea Europeană fără restricții. Și asta în ciuda faptului că există o premieră. E vorba de faptul că populiștii de dreapta participă uh, la guvernare, așa cum s-a întâmplat de data aceasta în președinția europeană. Asta arată că în Uniunea Europeană se schimbă ceva și anume se schimbă drastic. Uniunea Europeană astăzi este alta față de ceea ce a fost înainte de președinția austriacă. Și mai există un alt element inovator. Pentru prima dată, o președinție a Consiliului nu s-a simțit obligată să se prezinte ca fiind o președinție decentralizare. A lucrat pragmatic și corect și corent, dar nu a dus înainte centralizarea și niciun exemplu nu arată asta mai bine decât felul în care a fost tratat pactul pentru migrație. Noi, cei de la, cei de la AFD, am pus pe ordinea de zi de mai de mult acest subiect și îmi permit să spun că niciodată dezbaterea din uh, Uniunea Europeană n-ar fi putut fi dominată astfel dacă Austria nu ar fi fost atât de determinată și hotărâtă să fie împotriva acestui pact pentru migrație. Austria, iată că a acționat cu curaj și a reușit să plaseze altfel dezbaterea aceasta publică. Vreau să mulțumesc pentru asta, domnule cancelar Kurz. Și de aceea cred că președinția Consiliului, președinția austriacă, la un moment dat va fi primit, privită ca fiind un punct de cotitură în istoria UE. Nu sunt singurul, de fapt, care crede asta și care a participat astfel la dezbatere. A fost vorba de o mică schimbare și asta a dat profil președinției austriece și sunt sigur că în continuare acest exemplu va fi urmat de celelalte președinții care vor pune singure propriile accente. Doamnelor și domnilor, un pic uh, de împotrivire împotriva direcției pregna- pregnante în Uniunea Europeană nu strică nu strică să spui, uh, să nu mai spui la toate da și amin. Trebuie de această dată să ținem cont de cadrul instituțional UE și să-l consolidăm. Avem nevoie de checks and balances care să funcționeze, avem nevoie să spunem un nu tuturor celor care uh, vor să facă din Uniunea Europeană un superstat. Acest nu va fi auzit mai des pe viitor, eu sunt sigur de asta și de asemenea prezic că asta va face bine Europei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc acum în numele grupului ENF, domnul Vilimski. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Ca austriac vreau în primul rând să mă adresez cancelarului Sebastian Kurz și să-i urez un sincer bun venit. De asemenea, mai am și rugămintea către dumneavoastră să transmiteți uh, membrilor guvernului din partea delegației noastre mulțumiri și respect căci, iată, această președinție austriacă a Consiliului a fost în mare măsură profesională și a fost uh, una de exemplu. Și mă adresez tuturor celor care astăzi încearcă să împroaște cu noroi asupra acestei președinții și vreau să nu uitați un aspect. Mă adresez socialdemocraților în special. Nu uitați că în grupul dumneavoastră sunt uh, socialdemocrații români și dacă aruncați o privire înspre România, unde se fac uh, demersuri uh, uh, între corupție și fraudă electorală, să nu uitați că nu sunteți în poziție să arătați cu degetul înspre alte direcții și să faceți comentarii negative. De asemenea, mă adresez și verzilor. Să nu uitați că în Austria s-a hotărât să se facă cea mai mare restituire din uh, toate timpurile și astăzi în Israel și în SUA, modelul austriac al restituirii este privit ca fiind un model de best practice. Prin urmare, vă cer un lucru. Este un subiect sensibil și vă rog frumos să nu veniți cu tot felul de reproșuri în direcția noastră. Vreau de asemenea să ofer o replică și președintelui Comisiei Europene. El a spus că nu poate înțelege de ce Austria nu a aderat la pactul ONU pentru migrație. Este o explicație foarte simplă, căci în Austria există o majoritate democratică la guvernare și în Parlament și politica noastră de migrație este una de care vrem să dispunem noi înșine în continuare. Nu vrem să Uh, ne supunem unor declarații neobligatorii. Și Iată, nu vrem să ne simțim obligați față de ceva care să submineze suveranitatea decizională din uh, statul meu. Este vorba de niște decizii care ar putea să afecteze cadrul nostru legislativ și ar fi calea greșită pentru noi. De asemenea, vreau să mai spun că în timpul președinției austriece s-a discutat foarte mult și despre subsidiaritate. A fost marele congres de la Bregenz și a fost o cale foarte importantă pentru viitorul Uniunii Europene, și anume să redăm uh, la nivel decizional național anumite decizii, căci se decide mult mai bine la acel nivel decât la nivel supranațional. Președinția austriacă a fost extraordinară și aș dori pe această cale să uh, devină un exemplu pentru cei ce vor urma. Mulțumesc din suflet guvernului austriac. Mulțumesc, spune președintele, dau cuvântul domnului uh, Ujazovski de la neafiliați. colegi, i Domnule președinte, domnilor și domnilor, aș vrea să mulțumesc uh, domnului cancelar Kurz pentru abordarea sa și președinția sa pro-europeană și pragmatică. Este un exemplu despre cum o abordare pragmatică poate fi mult mai benefică decât o strategie bazată pe mai multă integrare. Este un, a fost un program bun, președinția a avut un program bun, uh, au fost succese, Începește protecția mediului, protecția și împotriva giganților pieței și alte chestiuni pe care cancelarul de altfel l-a subliniat. Diferențele de opinie în ce privește politica de migrație arată că această președinție a dat dovadă de mai mult uh, uh, bun simț, pentru că această politică trebuie să fie realistă și pragmatică. Acum câțiva ani, Comisia le-a impus cote de migranți statelor membre, de refugiați statelor membre, ceea ce evident a dus la o scădere a încrederii în instituțiilor europene și o creștere a populismului. Deci trebuie să fim uh, atenți și grijulii, pentru că sigur că trebuie să avem o poliție de migrație bazată pe solidaritate, dar mai întâi de toate pe realism. Deci experiența acestei președinții austriece este foarte pozitivă. De asemenea, aș vrea să mă, dau, să mă alătur uh, uh luptei antisem- împotriva antisemitismului. De asemenea, cred că ar fi o bună modalitate de a uh, acoperi libertățile religioase și de a proteja creștinii. Dau cuvântul președintelui Comisiei. Herr Präsident, ich habe nicht den Eindruck, dass äh, ich Domnule președinte, n-am impresia că s-ar cădea să mai adaug ceva la cele spuse care n-ar arăta ca o intervenție în plus față de felul în care sunt organizate lucrurile în plan intern. Vreau să mulțumesc președinției austriece și mă adresez acum celor care au uh, considerat că se cade să vină cu comentarii negative în ceea ce privește pactul pentru migrație, de exemplu. Și vreau să mai spun că nu vorbesc doar în nume propriu, vorbesc în numele întregii comisii și chiar și numele multora de aici, sunt cei care cred că asta nu ține de, democra- de dezbaterea democratică, dar se înșală. Și, per total, le dau dreptate celor care au spus că președinția austriacă a fost una pragmatică. E adevărat, rezultatele arată că sub conducerea uh, președinției austriece, demersurile au fost de succes și pentru asta uh, cancelarul austriac merită mulțumirile noastre. Include ora l'intervento del cancelliere Kurz. Închidem acum cu intervenția cancelarului austriac. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, nu mai îmi rămân multe de spus. Doresc să vă mulțumesc pentru cooperare. Vreau să vă mulțumesc pentru comentariile pozitive de acum. Motoul Uniunii Europene este unul bine cunoscut, uh, uniți în diversitate, nu separați în uh, lucruri identice și uh, Asta arată că este normal să fie diferențe de opinie între noi, poziționări diferite. Este, de fapt, ceea ce face ca Uniunea Europeană să fie ceea ce este și ceea ce dă identitate statelor membre. Și cred de asemenea că este foarte important ca, în ciuda diferențelor dintre noi, acolo unde trebuie să obținem progres împreună, să o facem. Cred că asta se cuvine să se întâmple într-o Uniune Europeană cu 28 de state membre, cu trei instituții. Sigur, adesea această structură este una foarte, foarte complexă, dar mă bucur că în multe domenii am izbutit. Au fost 53 uh, de trialoguri la negocierile CFM, s-au dezbătut numeroase subiecte și la Consiliu, iată că cel puțin acolo am reușit să găsim un consens între statele membre. Pentru asta vreau să vă mulțumesc pentru cooperare, toate cele bune președinției române și încă o dată mulțumesc pentru ospitalitatea Parlamentului European. Grazie. Vă mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră. Suspendăm acum uh, sesiunea preț de câteva minute înainte de a trece la ședința solemnă, cea de-a 20-a aniversare a monedei euro. Diamo ora. Stimați colegi, inițiem uh, ședința solemnă de aniversare a 20 de ani de introducere a monedei unice euro. J'avais 6 ans et je t'allais aveam șase ani și am mers cu bunica mea la biroul de schimb valutar pentru a-mi schimba francii în euro și atunci am primit primii mei bani de buzunar. Mi-aduc aminte cât de dezamăgit am fost când, în, în loc de ceasul pe care mi l-am dorit, am primit o, mo, niște monede euro. Uh, și eu mi-aduc aminte când am fost la cumpărături cu mama, a încercat să folosească un uh, căruț de cumpărături, dar nu, nu avea un euro, așa că ar trebui să schimbăm monedele ca să obținem un euro. E reversibilitatea unui proces economic, de uniune economică și monetară. Primul schimb de opinii în legătură cu o posibilă implementare a unui sistem european monetar. Cum să investești, cum să-ți economisești banii sau să faci afaceri dacă nu știi care va fi rata de schimb valutar? La moneda. Moneda europeană se va numi euro. Recomandarea este adoptată. Introducerea bancnotelor și monedelor euro marchează unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare pas înainte în istoria integrării europene. 300 de milioane de europeni vor avea în buzunar un semn tangibil al apartenenței la Europa. Avem un destin comun. In common. Uh, euro dă consumatorilor uh, o alegere și prețuri fixe și oportunitatea de a face comerț internațional cu alte state care folosesc euro. Euro mi-a permis libertatea de circulație, în special când am mers la un stagiu în Spania, puteam să scot uh, bani cu siguranță, fără, în siguranță, fără comisioane. Este foarte avantajos când ai mai puțin de 25 de ani. Cu moneda euro, atunci când căl- călătoresc, nu trebuie să schimb bani, nu trebuie să mă gândesc să calculez cât costă ceva în moneda mea de acasă. Și transferurile bancare sunt mult mai ușoare dacă ambele state folosesc moneda euro. Stimați eurodeputați, stimați invitați, astăzi sărbătorim cea de-a doua zece -a aniversare a monedei noastre. Euro este folosit de 340 de milioane de cetățeni europeni, este a doua monedă ca importanță în lume și conform ultimului sondaj Eurobarometru, 3 din 4 europeni au o opinie pozitivă în legătură cu moneda euro. Moneda euro a făcut piața unică mai transparentă, mai competitivă, a facilitat tranzacțiile, circulația, comerțul și turismul. În timpul crizei economice, de asemenea, datorită relaxării cantitative a Băncii Centrale Europene, și aș dori să-i mulțumesc domnului președinte Draghi pentru această inițiativă. Moneda a apărat uh, economiile mai slabe. Cu toate acestea, criza a împiedicat uh, încheierea arhitecturii monedei euro și a evidențiat câteva erori comise în gestionarea datoriilor suverane. Însă nu toată lumea este convinsă că această monedă funcționează cum trebuie. În acest parlament, mulți colegi critică arhitectura monedei euro, care se consideră ca a fi o frână în fața competitivității și acești colegi consideră că politicile de austeritate sunt greșite. Eu sunt totuși convins că euro este un lucru bun, nu ca un scop în sine, ci ca o modalitate de a îndeplini o, de a ajunge la o economie socială de piață cu prosperitate și ocupare pentru toți cetățenii europeni. Așadar, este foarte important să completăm, să încheiem arhitectura proiectului pe care l-am demarat. Este important ca Uniunea Piețelor de Capital să fie încheiată, precum și Uniunea Fiscală și cea economică. Nu putem să rămânem împotmoliți în momentul de față, unde vom fi depășiți de orice criză nouă. Vedem semne ale unei încetiniri ale creșterii și ale producției industriale. S-ar putea să apară și o recesiune în anumite state membre. Există disparități uh, între diverse părți ale zonei euro uh, și în anumite regiuni în special. în anumite uh, zone, 50% din tineri sunt șomeri, ceea ce este inacceptabil. Este foarte clar că avem nevoie de instrumente eficiente și efective pentru a lansa investiții, pentru a crea ocupare, pentru a stimula convergența socială și regională. Este așadar important să dăm curs cererilor acestui Parlament, să avem un buget care să se ridice la înălțimea așteptărilor. Așadar, astăzi nu sărbătorim doar moneda euro, trebuie să privim și greșelile comise în trecut și să admitem problemele care rămân de rezolvat. Cer liderilor europeni să dea dovadă de responsabilitate și să înceapă urgent munca de consolidare a monedei euro, de relansare a locurilor de muncă și a creșterii și să asigure locuri de muncă pentru cât mai mulți cetățeni europeni, pentru că o, fără ocupare nu există libertate și fără libertate nu există demnitate. Vă mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Jean-Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene. Vă rog, domnule Trichet. Merci beaucoup, monsieur le président. Mr. President of the Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Parlamentului European, uh, stimați foști președinți ai Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Eurogrup, stimați președinte Comisiei uh, pentru Afaceri Economice și Monetare, dragă Mario, dragi stimați membri ai Parlamentului European. Très ému. I am moved. I have the memory of my... Sunt emoționat pentru că îmi amintesc de predecesorul meu, Wim Duisenberg, uh, cel care a fost la momentul lansării euro și îmi amintesc toate prezentările pe care le-am făcut în uh, Parlamentul European între 2003 și 2011 și întotdeauna lucrurile s-au întâmplat ca astăzi. Au fost momente uh, problematice pentru Europa, ca să spun, nu spun foarte problematice. De aceea aș vrea să subliniez patru succese ale monedei euro. În primul rând este un succes în ce privește credibilitatea monetară și stabilitatea. BCE-ul a primit mandat din partea democrațiilor europene, de mandat primar, stabilitatea prețurilor. Și încă de la începutul său, banca a știut foarte clar cum poate să uh, livreze acest uh, scop, uh, stabilitatea prețurilor, stabilind o inflație anuală în zona euro de aproximativ 1,75% și care întotdeauna va fi o inflație uh, mai bună decât cea dinaintea monedelor naționale. Un al doilea succes este credibilitatea internațională a euro. Euro este a doua monedă internațională după dolar și mult înaintea celui de pe locul 3 și anume ienul japonez. Apoi euro și moneda euro au dat dovadă de foarte multă reziliență în cea mai uh, dură criză financiară și economică de la începutul celui de-al doilea război și de la, la lansarea euro uh, se făceau analize care spuneau că moneda unică va trăi puțin, va avea o viață scurtă. Se spunea că e un experiment îndrăzneț, dar care nu va putea să reușească să facă față dificultății vremurilor noastre. Ei bine, moneda euro a dovedit că aceste predicții erau false și a demonstrat o capacitate remarcabilă de a rezista în cele mai rele circumstanțe internaționale. În ce privește soliditatea zonei euro, pentru a prezenta pe scurt o lungă istorie, spun că cele 15 țări care erau membre ale zonei euro în momentul falimentului Lehman Brothers încă sunt membre, evident, în uh, zona euro, inclusiv Grecia, și alte patru țări au intrat în zona euro de la începutul crizei financiare cele mai teribile uh, de la cea din anii 30 ai secolului 20. Deci cred că asta arată cel mai bine soliditatea și reziliența zonei euro. În ce privește, în fine, susținerea publică, populară față de moneda euro. Aș spune, ca și noastră, domnule președinte, că este remarcabil faptul că 75% din concetățeni aprobă ideea o monedă pentru Uniunea Economică și Monetară o singură monedă, moneda unică euro, este necesară și doar 25% dintre concetățeni sunt împotriva acestei idei. Acesta este procentajul cel mai ridicat de la momentul creierii uh, monedei euro și de când se face acest sondaj. Această susținere populară care adesea este uitată de mulți dintre cei care, uh, de mulți comentatori privind situația Europei, asta explică de multe ori soliditatea zonei euro. Așadar, uh, un alt semn de succes al euro m-aș referi la un uh, raport recent uh, femei care arată că nu există nicio creștere, nicio diferență semnificativă de, în creșterea de capital între Statele Unite și zona euro. Și, la, și Banca Mondială vorbește de aceleași date. Cam aceeași creștere economică per capita în Statele Unite și în Europa de la crearea euro în 1991. În 99, mă scuzați. De asemenea, cred că